Pe 12 iulie, Comisia Jurii a procedat conform regulamentului. Sono comunicazioni comunque. Nel corso della sua Comunicări care trebuie făcute. Spuneam că pe 12 iulie, la ședința sa, Comisia pentru Afaceri Juridice, a, conform regulamentului, a examinat compatibilitatea cu actul 20 din septembrie 1976 a misiunii temporare Uh, acordată de către primul ministru francez, domnul Arnaud Danjean, care se referea la lansarea elaborării unei reviziri uh, revizuiri strategice a apărării și securității naționale și a hotărât că acea misiune a fost, este compatibilă cu acest act.